Good afternoon, ladies and gentlemen. Bună ziua, doamnelor și domnilor. V-aș ruga să luați loc. Am așteptat destul să începem lucrările noastre. Cred că avem suficienți membri ai comisiei noastre în sală și deschid deci lucrările de astăzi ale Comisiei Regii. Primul punct de pe ordinea de zi este adoptarea acesteia. Ați primit uh, proiectul de ordine de zi. Trebuie să adaug ceva la acest proiect de ordine de zi. După ce v-a fost trimis acesta săptămâna trecută, luni, Comisia a trimis pe data de 8 iulie un act delegat către Parlamentul European. Acest act delegat va fost trimis prin e-mail în data de 9 iulie. Încă o dată, trimiterea acestui act delegat către Parlament a pus Parlamentul într-o poziție destul de delicată, dacă Parlamentul European nu ia o poziție pe actul delegat în două luni calendaristice, de la data transmiterii, deci până în 8 septembrie cu alte cuvinte, sau dacă nu cere o prelungire a prelungirii, atunci actul delegat se consideră a fi adoptat. Suntem obligați, deci, să includem acest punct pe ordinea de zi a lucrărilor de astăzi. V-aș Uh, sugera să includem acest punct ca ultimul punct de pe ordinea de zi a zilei de mâine, după uh, schimbul de opinii cu domnul Kessler. Sunteți de acord? Vă mulțumesc. Dacă aveți alte comentarii sau observații pe ordinea de zi, s-ar părea că nu. Vă mulțumesc. Adoptăm, deci, ordinea de zi. Punctul numărul 2. Aprobarea procesului verbal al reuniunii din 17 iunie 2015. v-aș propune ca, dacă nu există obiecții, acest proces verbal să fie considerat drept adoptat. Este adoptat. Trecem la punctul 3, comunicări ale președintelui. Am două astfel de comunicări și voi încerca să fiu subcintă. În primul rând, țin să vă informez că în această dimineață am participat la întrunirea Comisiei COTER de la uh, COR, Comitetul Regiunilor. Comisia COTER m-a invitat să fac o prezentare în privința activității Comisiei Regii și în privința unor posibilități de o mai bună coordonare și cooperare între Comisia COTER și Comisia Regii a Parlamentului European. Vă pot spune cu mulțumire că toate subiectele pe care noi lucrăm se regăsesc și în um, activitatea Comisiei COTER. Am avut un schimb de opinii foarte plăcut și vă pot spune cu bucurie că există idei bune pentru colaborarea noastră pe viitor, deci între Comisia COTER a Comitetului Regiunilor și Comisia Regii. Cel de-al doilea anunț vizează comisia președ... Um, conferința președinților care a avut loc la Strasburg săptămâna trecută. În timpul acestei întruniri am avut un schimb de opinii cu vicepreședintele Comisiei, domnul Timmermans. Și acest lucru a făcut parte din uh, uh, programul de lucru comun al Comisiei și Parlamentului. Și în privința unei uh, colaborări strânse între vicepreședinte și uh, conferința uh, vicepreședinților. Am întrebat, l-am întrebat pe domnul Timmermans în privința politicilor care se află în curs de punere în aplicare, cum ar fi politica de coeziune și în privința coeziunii, coordonării între instrumentele Uniunii Europene, cu precădere în privința cooperării între um, fondurile structurale și noul uh, fond de investiții strategice. Mă bucur să vă pot informa că domnul Timmermans uh, a fost într totul de acord cu mine și că ne sprijină efortul de revizuire a implementării politicii de coeziune domnia sa a spus că aceasta va constitui o parte importantă a activității comisiei și în anul următor, și anume revizuirea bunei uh, cooperări între diferitele politici la nivel european. Iată deci care erau cele două anunțuri pe care aveam să le fac în, în privința celor întâmplate în ultimele săptămâni și zile. Trecem acum la punctul următor de pe ordinea de zi și anume atelierul de lucru privind guvernanța teritorială și politica de coeziune. Țin să vă reamintesc că Comisia Regii a cerut unității de cercetare Departamentului Politici B să organizeze un atelier de lucru privind guvernanța teritorială. Ideea este de a discuta acest nou uh, concept politic este vorba despre două aspecte um, um, care încep să coopereze. În programul de astăzi vom avea trei prezentări pe diferite aspecte legate de cooperarea teritorială. Vom începe cu o introducere în privința punerii în aplicării acestor politici, apoi vom vorbi despre perspective, perspective ale uh, guvernanței locale și apoi exemple de bune practici în punerea în aplicare a um, guvernanței teritoriale în Flandra. Prezentarea, prezentările vor fi făcute de către domnul Kai Gome și doamna Suzanne Zilmer, și domnul Abu Schumann de la OCDE și de către domnul René van der Leck, project manager la în regiunea Flandra. După prezentări voi da cuvântul membrilor pentru a formula întrebări sau observații v-aș uh, sugera să lăsăm, să consacrăm o oră și jumătate acestui atelier de lucru și apoi să finalizăm discuțiile la orele 16.45. Uh, Avem și reprezentanți din partea Comisiei Europene alături de noi astăzi, domnul Martin Matco de la DG Regio, care va participa la discuțiile noastre. Dau cuvântul domnului Băme și doamnei Zilmer. Aveți cuvântul. Vă mulțumesc. My colleague Sabine Zilmer and myself. Mulțumesc, uh, colega mea Sabine Zilmer și uh, cu mine vom încerca să vă prezentăm în 15 minute guvernanța teritorială și legătura acesteia cu politicile de coeziune. După cum ați spus, doamnă președinte, problema este foarte complexă. Sper să vă putem da câteva idei asupra cărora să reflectați și să um, putem avea o discuție fără a intra în foarte multe detalii și în profunzimea problemei. Vom uh, încerca să vedem ce este cooperarea teritorială, cum o putem interpreta și să facem legătura cu politica de coeziune. Să vedem care sunt variabilele contextuale, în ce măsură contează contextul și în ce măsură trebuie să analizăm capacitățile instituționale în momentul în care discutăm uh, guvernanța teritorială. Și, în concluzie, vom vedea care sunt provocările guvernanței teritoriale și cum putem să consolidăm acest aspect. Pentru a economisi timp, putem uh, începe prin a vorbi despre guvernanța teritorială, definind-o și Sabine o să vă dea câteva, o să vă prezinte câteva idei. O să încerc să o fac uh, după cum uh, știți, domnule președinte, nu există o definiție a guvernanței teritoriale, însă dumneavoastră deja ați menționat două concepte de bază pe care se bazează, de fapt, guvernanța teritorială. Conducerea la mai multe nivele, care are ca scop uh, implicarea actorilor importanți din sectoare diferite și de la niveluri diferite administrative și abordarea bazată pe loc, care are ca obiectiv uh, concentrarea pe specificitățile fiecărui teritoriu. Se adaugă la acesta un obiectiv strategic pe termen mai lung, care nu are în vedere doar politica legată de un sector, ci obiectivele generale ale unei societăți. În termeni simpli, Guvernanța teritorială este guvernanță bună, strâns legată de teritoriul implicat, analizat de o anume politică. Astfel, cai ajung la întrebarea cum uh, facem legătura cu politica de coeziune. Legătura cu politica de coeziune este un aspect amplu al guvernanței teritoriale. Noi încercăm să analizăm două aspecte. În primul rând, aspectul bazat, aspect ce ține de loc, cât de important este, uh, loca, locația. Și a doua chestiune, uh, guvernanța și strategia pe termen lung pentru uh, eficiență, am ales șase elemente ale politicii actuale de coeziune. Pe de o parte, introducerea unui cadru comun. Doi, o um, concentrare pe societate, pe um, conceptul de parteneriat, pe dezvoltarea locală și pe investițiile teritoriale integrate și alocarea de fonduri în procent la 5%, de 5% pentru dezvoltarea urbană. Am observat că se acordă tot mai multă atenție și se alocă fonduri pentru programe naționale mai degrabă decât pentru programe regionale. Deci am analizat aceste aspecte și cele trei dimensiuni și uh, am tras niște concluzii în lucrarea noastră. Codurile etice pregătite pentru perioada de programare actuală cresc potențialul de a consolida aspectul legat de locație. În ceea ce privește dezvoltarea locală condusă de comunitate și investițiile teritoriale regionale integrate, uh, Repet, se uh, pune în față deosebită pe abordarea legată de loc, abordarea teritorială. Însă aceste instrumente sunt um, foarte limitate ca dimensiune și ca um, efecte. Nu putem schimba foarte multe cu instrumentele de mici. faptul că se alocă fonduri în procent de 5% reprezintă um, o legătură foarte strânsă cu anumite teritorii. Suntem uh, sceptici în ceea ce privește concentrările tematice care au fost implementate pentru fondurile structurale și de coeziune. Noi vedem că orientarea este mai degrabă sectorială decât regională, teritorială. Suntem sceptici uh, așadar în legătură cu acest aspect. Se pare că se acordă fonduri mai mari pentru nivelul național mai degrabă decât pentru nivelul regional. Cadrul um, comun este un element mai neutru deocamdată. În ceea ce privește dimensiunea legată de loc, dacă avem în vedere guvernanța la mai, pe mai multe niveluri și pe mai multe sectoare, vedem că se creează un cadru comun în care operează mai multe instrumente de finanțare. Faptul că permitem, uh, se permite accesul mai multor fonduri este o chestiune foarte pozitivă. Pentru că mulți actori de la mai multe niveluri și de la mai multe sectoare pot acționa împreună. se încearcă consolidarea rolului actorilor locali în uh, sistem. Acest lucru se are în vedere prin uh, uh, investițiile integrate. Vedem că dacă se optează pentru nivel național, rolul regiunilor în concentrarea tematică poate deveni mai puțin important. Uh, În lucrarea noastră veți găsi uh, argumentele pe larg. Noi v-am făcut doar o scurtă prezentare. Am reflectat asupra dimensiunii strategice pe termen lung. Cum a fost ea consolidată? Multe din aspectele pe care le-am analizat uh, pot fi atât pozitive cât și negative. Însă Noi am văzut uh, că orientarea pe termen mai scurt poate ajuta la atingerea obiectivelor pe termen foarte scurt, mai degrabă decât uh, obiectivelor pe termen lung. Însă toate acestea depind de modul în care se va face implementarea și modul în care statele membre vor pune în aplicare programele. Contextul în care se face punerea în aplicare contează foarte mult și de fapt este decisiv în privința gradului în care se poate consolida guvernanța teritorială. Sabine, dacă dorești să ne mai spui câteva cuvinte în legătură cu rolul pe care îl joacă contextul. Contextul e foarte important. Sunt uh, relevante mai multe tipuri de context, de fapt, cel instituțional al țării, al regiunii sau orașului, pentru că acest context stabilește cine trebuie să fie implicat în procesul de conducere, deoarece uh, între sectoare și uh, nivelurile din state și regiuni există mai multe niveluri de conducere. Societățile diferă și ele. În al doilea rând, contextul legat de uh, moștenire, de tradiții. Procesele uh, sunt influențate de uh, tradiții, influențate de tradiții. Harta pe care o aveți pe ecrane, fără să vă dea o idee în legătură cu acest lucru, ea arată calitatea indicelui de guvernare conform unui uh, sondaj european, arată cât deficiente eficiente sunt politice, uh, cât de mare este încrederea în instituții și așa mai departe. Se pare că în țările nordice precum Suedia și Danemarca, moștenirea este una pozitivă, pe când în alte regiuni din uh, estul Europei și din sudul Europei lucrurile uh, stau invers. Contextul contează în al treilea rând în uh, atunci când vedem cine uh, reprezintă un motor pentru derularea programelor. Și tipurile de guvernare sunt importante. Uh, pentru că politicile pot fi puse în aplicare în moduri diferite. Noi am identificat patru moduri de a pune în aplicare a politicii care depind de cunoștințele actorilor, de fapt. Nu există așadar o singură soluție universală. Știm că nu este cel mai frumos răspuns pe care îl aștepta lumea. Dar, având în vedere că contextele sunt atât de diferite, eu mă întreb de ce fel de capacități instituționale avem nevoie. Trebuie să fim uh, conștienți uh, de faptul că procesele ce țin de guvernarea la nivelul teritoriilor uh, nu pot să fie schimbate peste noapte. E nevoie de implicare activă pe termen lung a mai multor actori. Trebuie să ne gândim la două tipuri de uh, actori care se implică. Există o trebuie să existe o împărțire a responsabilităților și a rolurilor. Uh, Să vină a spus cât de important este ca oamenii să aibă inițiativă. Trebuie să avem oameni și instituții care să fie capabili și uh, să aibă capacitatea, uh, mandatul de a conduce anumite procese. prezența liderilor este un element foarte important. Acea persoană sau acea instituție care este un lider trebuie să aibă capacitatea și resursele pentru a conduce procesul pe, pe o perioadă lungă, perioada lungă care este necesară. E important însă să există și participare din exterior din partea mai multor actori care au nevoie de timp și de capacitate intelectuală și resurse pentru a se implica. Nu să vină acum la o reuniune, apoi data viitoare să lipsească și așa mai departe. Capacitatea instituțională a actorilor relevanți pe care dorim să implicăm în guvernanța teritorială sunt chestiuni foarte importante, sunt cruciale, de fapt. părțile implicate pot uh, să se schimbe de-a lungul uh, timpului. Părțile interesate um, pot să joace roluri diferite, pot uh, să se schimbe între ei, dar ideea este că trebuie să existe condiții egale. Instituțiile trebuie de asemenea să fie adaptabile. Instituțiile care fac parte din proces trebuie să se poată adapta schimbărilor care apar în cadrul procesului. Capacitatea instituțională este așadar destul de importantă și uh, poate implica multe resurse, poate fi un proces destul de împovorător. Trebuie să știm de la bun început care sunt uh, beneficiile și care sunt provocările care se conturează încă de la bun început. Și acum îi voi da cuvântul lui Sabine, care ne va vorbi despre acest lucru. Așa cum am spus la început, una dintre caracteristicile guvernanței teritoriale este că are o perspectivă pe termen lung, o perspectivă strategică, ce are obiective de societate. Nu este un obiectiv în sine, ci un mijloc prin care se ating alte obiective, alte scopuri. Uh, Având o astfel de abordare, putem uh, ține cont mai bine de specificitățile fiecărui teritoriu și putem uh, folosi mai eficient potențialul teritorial, pentru că știm mai mult sau mai puțin unde pot apărea probleme. Dacă implicăm pe toți uh, factorii de luare a deciziilor și pe toți actorii implicați, putem coordona politicile, putem uh, să-i uh, facem uh, pe cei implicați să simtă că proiectul le aparține și putem uh, să definim bine obiectivele fiecărei politici, astfel încât și actorii implicați să fie conștienți de aceste obiective pentru a putea să țină cont de ele activ, fără, în mod activ, fără a închide ochii fără a le ignora uh, în mod conștient. Dar, după cum a spus colegul meu, aceste chestiuni pot fi dificile, pot implica resurse uh, substanțiale. Și uh, este posibil să fie necesar abordări diferite. Ceea ce mă face să mă întreb ce se poate face pentru a depăși aceste provocări și pentru a consolida guvernanța teritorială dacă este util să avem obiective generale. În concluzie, trebuie să nu uităm că guvernanța teritorială nu este un obiectiv în sine. Există nevoi ale regiunilor, teritoriilor care trebuie să fie îndeplinite, să fie satisfăcute. Acest este lucru pe care nu trebuie să-l uităm. Dacă avem o abordare pe care o, o considerăm potrivită, o putem folosi. Noi credem că sectorul public ar trebui să, se, să schimbe puțin abordarea, să nu mai fie orientat către uh, executarea unor sarcini, ci pe atingerea unor obiective, pe atingerea unor rezultate, obținerea unor rezultate. Am spus de mai multe ori că este nevoie de persoane implicate, active, care pot fi lideri și care pot coordona actorii implicați, determinându-i să-și ofere susținerea pentru a-și atinge, pentru a atinge obiectivele politicilor. ESPON a publicat uh, anul trecut un studiu a spus uh, că sunt cinci elemente necesare pentru a putea ajunge la o bună, la o bună guvernanță teritorială, coordonarea instituțiilor, integrarea sectorului politice, mobilizarea participării părților interesate, adaptarea la schimbările contextului, pentru că nu e vorba de faptul că nu există o soluție universală, dar condițiile jocului, regulile jocului se pot schimba în mijlocul procesului și analizarea permanentă a impactului teritorial al politicilor. Ținând cont de aceste cinci elemente, putem uh, avea o mai bună guvernanță teritorială. Am încercat în această scurtă prezentare să vă prezentăm uh, problema aceasta foarte complexă, foarte complexă. Sper că v-am deschis apetitul pentru mai mult. Mulțumesc! Mulțumesc că ați vorbit aproape 15 minute. Da, e adevărat, uh, ne va folosi drept bază de discuție foarte utilă introducerea dumneavoastră. Vom uh, continua cu domnul Schumann prezentarea, prezentarea dumneavoastră despre guvern, reforma guvernelor locale și uh, guvernanța pe mai multe niveluri. Mulțumesc pentru că m-ați invitat aici prezint experiența noastră. E important să menționăm că OCD e o organizație cu o bază de membri destul de largă. Când vorbesc de statistici, să știți că acestea nu se referă doar la Uniunea Europeană, ci la întreaga organizație. Multe alte țări din estul Aziei, Australia, Israel, Chile și altele. Dacă ne uităm la acest tip de guvernanță subnațională, reiese că avem un număr foarte mare de astfel de uh, guverne subnaționale. Aproape 140 de mii de astfel de guverne. Și este în evidență două țări în special. Pe de o parte, Statele Unite, care are 40.000 de astfel de autorități, Sigur, e o țară mare cu peste 300 de milioane de cetățeni, pe când Franța, la o valoare similară, are multe municipalități. Peste un sfert din aceste municipalități se află în Franța. Avem 134.000 la nivel municipal, 500 regionale și 4.000 la un nivel intermediar se află undeva între regiuni, state și municipalități. Acum, dacă intrăm în detaliu. Distingem două dimensiuni. Pe de o parte, țări federale și țări 6 unitare și apoi numărul de diferite subniveluri de guvernanță. Avem țări cu un nivel, unul singur, cel al municipalităților, sau două niveluri, cel mai comun sistem, state și regiuni și municipalități, sau municipalități și regiuni, și câteva țări care au trei niveluri separate, municipalități, entități intermediare și regiuni. Dacă ne uităm la aceste diferite țări, tendința e clară, cu cât mai mare țara, cu atât mai multe niveluri din acestea subnaționale există. Ceea ce reflectă și ceea ce s-a spus în prezentarea anterioară, că nu poți avea o singură abordare care se potrivească tuturor. Deci, trebuie văzut cum arată țara și trebuie găsit un sistem potrivit. Aici uh, vedem relația cu uh, numărul de cetățeni, populația. Vedem uh, suprafața medie și populația medie a unui stat tipic. Și aici variațiile sunt foarte mari. țări precum uh, Elveția, Ungaria, Republica Cehă, unde regiunea tipică are câteva mii de kilometri pătrați, câteva mii de locuitori. Multe țări nici nu sunt reprezentate aici. Statele Unite, unde un stat are sute de mii de kilometri pătrați, dar doar uh, câteva milioane de locuitori. Și Germania, la fel, situația tipică acolo, variațiuni majore așadar. Dar ne interesează nu doar cum arată aceste entități, ci și ce fac în special cât de puternice sunt. Puterea aceasta se măsoară, printre altele, în cheltuielile publice ale guvernelor. Și aici vedem cheltuielile uh, zonelor subnaționale din, ca parte din cheltuiela totală și ca parte din PIB. Și aici variații majore. Danemarca, unde 60% din cheltuiala publică e efectuată de aceste unități subnaționale. Grecia, Chile, Noua Zeelandă, doar 10% din buget se cheltuie de astfel de entități. Haideți așadar care sunt puterile și responsabilitățile acestor entități, dar nici acest grafic nu spune întreaga poveste. Nu e important să știm doar cât cheltuie, ci câtă discreție au și câtă autonomie în a stabili pe ce cheltuiesc. În acest grafic vedem țările din nord, Danemarca, Suedia, Finlanda, unde mare parte a cheltuielor sunt efectuate de aceste guverne subnaționale, dar au destul de puțină autonomie. Au niște sarcini foarte bine definite, foarte clare. Deci nu au prea multă discreție. Lucru important de reținut, pentru că nu, graficul nu spune întreaga poveste. Vorbim de regiuni și de state și acum să vorbim de municipalități. Și aici m-aș referi la zone metropolitane. De ce? Pentru că aceste zone sunt speciale și e foarte important să vedem cum e structurat guvernul. Dacă ne uităm la cele de zone metropolitane, vedem că sunt zone foarte strâns legate ceea ce privește conexiunile lor. Toți dintre noi care locuim într-o zonă metropolitană știm că locuim într-una, într-o parte, lucrăm într-o altă parte, vizităm prieteni în altă parte, facem cumpărăturile în altă parte. La fel și companiile care funcționează în aceste zone metropolitane lucrează în întreaga zonă, dar în întreaga zonă OCD această situație nu este reflectată ca atare în modul în care sunt create instituțiile. De obicei, zonele metropolitane au o serie de municipalități independente, iar acest grafic ne arată numărul de municipalități la 100.000 de locuitori. Și dacă ne gândim la o zonă metropolitană cu 100.000 de locuitori, iată, există multe în întreaga Uniune Europeană, dar și în zona OECD, cu zeci sau sute de municipalități. Aici apar probleme. E important ca anumite politici să fie coordonate. În politica de transport, care trebuie coordonată între diferite autorități, trebuie coordonată zona urbană, elementele de construcție, planificarea teritorială și multe altele. Și când avem 10 sau 100 de municipalități, apar și probleme, desigur. Apar și provocări. Aceste probleme care reies din faptul că structura administrativă nu corespunde la, cu structura funcțională, Aceste fricțiuni au dus la multe reforme pe care le-am văzut în ultimii ani, în special la nivel metropolitan. Există existat o tendință majoră în întreaga zonă OECD de a efectua reforme pentru a avea sisteme care să reflecte mai bine această interdependență. Erau țări care au alăturat municipalități, au fuzionat, dar și mai des am văzut abordări de crearea unor uh, entități metropolitane și organizații care supraveghează municipalitățile și care coordonează politicile Și această abordare se bucură de succes și avem dovezi că e o abordare care se bucură de succes. E cam cea mai bună variantă pe care am putea o propune. Ideea cea mai bună asta ar fi, dacă ar fi să menționăm doar una, să aliniem partea administrativă cu nevoile reale, cu partea funcțională. Această evoluție în ultimii ani a fost una pozitivă. Cam atât din partea mea. Mai avem câteva publicații dacă cineva e interesat și vă stau la dispoziție pentru răspunsuri dacă există întrebări. Mulțumim! Mulțumim și continuăm cu domnul René van der Leck prezentare despre situația guvernanței teritoriale în Flandra. Uh, Vă mulțumesc pentru invitația adresată de a participa la această întrunire astăzi și cred că este o idee foarte bună de a apropia coeziunea europeană um, cu politicile locale. Trebuie ca uh, politicile la toate nivelurile să-și îmbunătățească eficiența și eficacitatea. Permiteți-mi să încep cu câteva informații cheie în privința proiectului uh, care vizează partea nordică a orașului Bruxelles. Acest proiect a fost uh, lansat pentru un, uh, un nou plan de dezvoltare spațială. Am avut o implicare destul de largă și aveam nevoie de un, o zonă de testare. Și am zis foarte bine, haideți să folosim unul dintre, una dintre zonele cele mai uh, ocupate din Belgia, și anume nordul Bruselului. Și apoi vom vedea dacă politicile municipale merg acolo și ar fi uh, interesant ca acesta apoi să fie extinse la întreaga regiune nordică. Proiectul a fost lansat în mod oficial în 2013. Uh, Am dorit să ne asigurăm că toate formalitățile erau îndeplinite la data lansării oficiale. Cu alte cuvinte, la data acestei lansări oficiale aveam un responsabil de proiect, o întreagă echipă și bugetul necesar. De asemenea, foarte important pentru acest proiect, dat fiind că este vorba despre zona de frontieră cu regiunea uh, Bruxelles-Capital, nu am putut lansa acest proiect decât după ce s-a semnat un acord de cooperare cu uh, cu Brabantul Flamand și cu regiunea Bruxelles Capital. Obiectivele acestui proiect sunt uh, simple, dar foarte importante. În primul rând, dezvoltarea regiunii să fie una de termen lung. Am zis, am spus că nu că plecăm de la premisa că în această regiune există deja multe proiecte în desfășurare și că doream asocierea acestor proiecte aflate de, deja în desfășurare. Ideea era și de a folosi IT ca uh, dinamică de dezvoltare, însă, din păcate, aceasta a constituit un eșec pe care îl voi explica ulterior. Haideți să vedem acum care este conținutul acestui proiect în linii mari. Primul pas al acestui proiect a fost de definirea obiectivelor generale și uh, apoi cele ale obiectivelor um, locale, să spun așa. Pentru uh, nordul Bruselului am vrut să ne folosim de creșterea demografică pentru ca um, motor pentru uh, nou, acest nou tip de urbanitate. Pe de altă parte, ocuparea terenurilor reprezintă o mare provocare în regiunea noastră. Deci am dorit ca aceasta să fie uh, redusă. De asemenea, și chestiunile legate de sănătate au fost luate în calcul pentru că congestiile de trafic uh, sunt mari în această regiune și trebuiau rezolvate. Am dorit o îmbunătățire a coeziunii sociale și funcționale și am dorit o structură economică mai rezistentă și atragerea de noi tipuri de activitate economică în această regiune. Această zonă este departe de a fi una ușor de gestionat. Trebuia să identificăm niște principii de guvernanță teritorială și să le implicăm apoi în um, proiectele noastre de dezvoltare spațială. Aveam nevoie de o viziune comună, dar apoi trebuia să ne concentrăm pe realizări și pe schimbare la nivelul teritoriului. Însă, cum să pui în practică acest lucru? Ei bine, am lucrat mult timp cu principiul subsidiarității, însă subsidiaritatea, așa cum este ea definită, pur și simplu nu mai funcționează în ziua de astăzi. Guvernanța pe mai multe niveluri trebuie să se bazeze pe o rețea o rețea care să implice toți actorii implicați, întreprinderile, cetățenii, institutele și așa mai departe. Deci e vorba despre o chestiune mult mai complicată decât cea uh, pur legată de guvernanță. Deci trebuie să acceptăm faptul că există mai multe puncte de vedere și trebuie să existe o viziune împărtășită care să vizeze îndeplinirea obiectivelor. Noi ne concentrăm pe ideea de a găsi consens și pe mm, intenția de a atinge uh, acest consens, dar uh, pe de altă parte și încercăm să blocăm posibilitatea ca un singur oponent să blocheze întregul proiect. Și acest lucru se poate aplica atât la nivelul ridicat de guvernanță, cât și la cel uh, scăzut. În acest teritoriu am putut constata că existau 70 de proiecte în curs, lansate de 30 de inițiatori diferiți. De asemenea, există multe implicări la nivel guvernamental, pornind cu guvernul federal, mai ales dat fiind uh, aeroportul. Apoi există și două regiuni autonome fix la uh, frontieră, să spunem, cu celelalte regiuni, o provincie 20 de municipalități și, în general, un context foarte, uh, foarte cosmopolit. Sunteți cu siguranță la curent și, de, și cu problemele între comunitățile lingvistice, cea flamandă și cea oalonă din zonă. Precum spuneam, a trebuit să, uh, să fie implicați uh, Uh, toți actorii, întreprinderile, cetățenii, institutele și așa mai departe. Asta a fost premisa, punctul de plecare al proiectului. Ce am făcut? Ei bine, am uh, creionat o abordare a guvernanței teritorială bazată pe trei mari linii de acțiune. În primul rând, cooperarea. Precum v-am spus deja, am uh, pornit de la acordul de bază între regiunile învecinate și Bruselul. Apoi am identificat uh, multipli actori implicați din zonă și ideea era de a crea o rețea, o platformă a acestora și să ne asigurăm că um, acești actori implicați se pot întâlni și discuta. Cea de-a doua linie de acțiune a vizat cercetarea și uh, uh, proiectele teritoriale. Cu alte cuvinte, am uh, făcut o cartografiere a proiectelor pe care apoi le-am comparat cu realitățile de teren. Am avut multe întâlniri în cadrul proiectului nostru pentru a ne asigura că um, proiect, uh, proiectele diferite pot fi puse la oaltă și că um, conflictele potențiale, dar și sinergiile potențiale sunt luate în seamă. Cea de-a treia linie de acțiune a privit implicarea cetățenilor și utilizatorilor. am dorit implicarea acestora și, și din prisma faptului că aceștia au foarte multe informații și idei despre această zonă în care trăiesc și își desfășoară activitatea. Puteți vedea în stânga că am făcut un instrument Google prin care am, i-am invitat pe oameni să identifice care sunt provocările, dar și punctele forte din această zonă. Am primit circa o mie de uh, idei pe zi prin care ne-am putut da seama cum văd cetățenii din această, uh, din această zonă, această guvernanță teritorială și viața lor de zi cu zi în această zonă. În fine, permiteți-mi să fac o apropiere cu politica de coeziune. Sincer să fiu, eu cred că politicile de dezvoltare teritorială și politicile de coeziune au o relație încă destul de spinoasă. Am încercat Am încercat să ne folosim de IT uh, ca de un, o pârghie atunci când sunt implicați mai mulți uh, actori. Ar fi bine ca um, colaborarea actorilor să se facă mai bine. Aveam și un acord la nivel administrativ în privința uh, îmbunătățirii acestor activități uh, la nivelul acestei zone, însă, din păcate, este vorba despre tendințe mai degrabă politice. Și acest lucru a reieșit uh, cu atât mai mult în momentul în care au început să se discute uh, fi, um, finanțările. S-a căutat o redistribuire a finanțărilor la nivelul regiunii și e vorba de un exercițiu în care trebuie să se aducă, să se ajungă la un echilibru foarte delicat. Și la urma urmei fiecare teritoriu ă, vrea să aibă propria porție de prăjitură. În ceea ce privește finanțarea uh, dezvoltării, cred că trebuie să înțelegem înainte de toate că regiunile și guvernanța teritorială uh, pot deja să atingă foarte multe obiective prin ele însele. Lucru de altfel demonstrat prin proiectul nostru. Ce poate aduce finanțarea europeană? Ei bine, prin sprijinul acestor um, proiecte care merg mai departe decât uh, de obicei, se ajunge practic la o um, And I also think that EU funding can be of extra uh, value in territories. Se ajunge la o adevărată valoare adăugată Mulțumesc. Thank you. Thank you very much for your honest. Mulțumesc pentru această prezentare foarte sinceră și pentru prezentarea experienței dumneavoastră. Dragi colegi, acum aveți cuvântul. Cine dorește să pună întrebări? Domnul Van Nistelrooy. Vă mulțumesc pentru prezența la acest atelier de lucru. Am lansat raportul de inițiativă ECR pe acest subiect și cred că activitatea pe marginea acestuia va fi uh, susținută în curând și tocmai de aceea e importantă și um, prezentarea experiențelor dumneavoastră. În ceea ce privește valoarea adăugată a inițiativelor europene și a finanțărilor europene, pe de o parte aveți reprezentanții flamanzi care vor spune regiunile se pot descurca foarte bine și valoarea adăugată a intervenției europene este mult prea dificilă și dacă e așa de dificilă, atunci de ce ar mai trebui stimulată? Deci, pe de o parte, e vorba despre practicile la nivel teritorial și local și din primul studiu reiese că tema ă, concentrarea tematică nu stă foarte bine. Păi, tema concentrarea ă, tematică e tocmai cheia acestei, acestei probleme. Dacă regiunile nu primesc bugete pentru a-și duce proiectele la bun sfârșit, uh, practic le primesc aceste finanțări pentru o uh, viață mai bună la nivel uh, european, în general vorbind. Parlamentul va face propriile sale alegeri. Ați spus că cel de-al șaselea raport de coeziune duce lipsă de o analiză foarte serioasă. Și că cooperarea teritorială a avut chiar de suferit. De ce credeți că s-a ajuns la acest lucru? Președintele ore? a vorbit despre abordarea teritorială și de altfel a redactat uh, un raport în curs de publicare în această privință se naționalizează practic politicile. Câteodată se renaționalizează aceste politici și ar trebui să avem mare grijă la efectele acestor activități. În raport se spune că acest lucru se datorează semestrului european. Europa 2020 spuneți dumneavoastră are o, o dimensiune, înainte de toate, națională. Păi mie nu-mi vine să cred ce mi-aud urechile aici. În ceea ce privește viitorul coeziunii teritoriale, dumneavoastră sunteți experți, așa că vă rog să-mi spuneți. Chiar are vreun viitor această concentrare tematică, dacă spuneți că e așa de dificilă și că nu merge deloc? Și în fine, de la OCDE. Am văzut că dispuneți de o analiză foarte extinsă. A spus că în unele țări, cum ar fi uh, Grecia, 10% din banii regiunilor sunt folosiți pentru regiuni. Credeți că o mai bună implicare a uh, finanțărilor ar duce și la obținerea de rezultate mai mari? Pentru că dacă nu se ajunge la mai multe locuri de muncă și creștere economică în următorii ani, atunci situația este gravă. Deci în, aceea, în ceea ce privește guvernanța descentralizată din, din Germania, spre exemplu, ar constitui acesta un bun model? Uh, Mulțumesc, domnule Van Nistelrooy. Știu că preferați să răspundeți, dar uh, preferăm întâi uh, să vă adresăm toate întrebările, după care veți avea posibilitatea să dați răspuns. Domnul Eterici. Mulțumesc. Câteva întrebări specifice. Am ascultat mai multe prezentări despre guvernanța teritorială și despre coeziune și despre legătura dintre ele. Pe mine mă interesează zona West Midlands din Anglia pe care o reprezint. Acolo sunt planuri de a avea o autoritate combinată pentru zona de centru-vest a Angliei. Uh, încă se poartă discuții uh, în acest sens, e o controversă destul de pronunțată acolo. Credeți că o astfel de autoritate uh, combinată care va avea șapte consilii în, uh, în conducere. Credeți că acest lucru poate reprezenta un pas pozitiv către mai multă coeziune și guvernanță teritorială la nivel european? Și în acest context, credeți că unul sau două din cele șapte consilii din acea regiune ar putea avea posibilitatea de a opta să se retragă din uh, această autoritate combinată? Așa să-mi spuneți cum vedeți dumneavoastră acest aspect din punctul de vedere al coeziunii. Pentru că fie putem avea o autoritate combinată cu adaptată pentru toți sau uh, să poată exista opțiunea de a nu face parte din autoritatea combinată. Mulțumesc. Mulțumesc acum domnul Zeller. Mulțumesc, doamnă președinte. Mulțumesc și experților pentru informații și pentru această imagine pe care ne-au prezentat-o. Am văzut detalii din statele membre, aspecte administrative și politice, într-adevăr o imagine foarte variată, cu multe diferențe. Pe când lucram la nivel comunal, știu că cetățenii devin activi, în special atunci când înțeleg problemele și când acestea se găsesc în fața ușii lor. Acolo începe politica. Și apoi, cu cât mai sus mergem la nivel uh, administrativ-politic, lucrurile devin mai complicate și mai greu de motivat unul sau altul să se implice. Acum noi lucrăm la acest nivel european, unde lucrurile sunt și mai complicate și de aceea politica regională și de coeziune, tocmai de asta a fost inventată pentru a face această punte și a închide cercul. Și pentru ca politica regională să, și europeană să se întoarcă la cetățean, aceștia să aibă posibilitatea atât în regiune cât și în subregiuni, să se realizeze lucruri care altfel, cu mijloace proprii, nu ar fi fost posibile. și uitându-mă la estul uh, Germaniei sau estul Berlinului și diferența cu jumătatea vestică a țării sau orașului, au fost efecte interesante în 15 ani în uh, concreșterea acestor zone diferite. Cu această nouă perioadă de finanțare, însă, constatăm un lucru. În ultimele două săptămâni am avut consultări cu oameni foarte activi în politica regională de coeziune. Aici, landurile din, uh, și reprezentau aici landurile din Germania care fac legătura între nivelul european, comisie și actorii de la fața locului, orașe. Și mi se spune că politica de coeziune devine irealizabilă pentru cei care trebuie să o transpună. tot vorbim de simplificare, dar regulile cu care a venit Comisia acum pentru regiuni și pentru alte autorități intermediare sunt atât de neclare și cu o responsabilitate atât de mare încât actorii de la fața locului depun armele și se dau bătuți. Mă întreb dacă cumva comisia face acest lucru intenționat. De ce? Care e motivul pentru aceste elemente? Dacă nu mai putem face politica aceasta regională, dacă statele folosesc mijloacele din uh, fondurile acestea de dezvoltare pentru a-și uh, desfășura planurile lor naționale, mi se pare că lipsește scopul în sine. Iar cât privește concentrarea tematică, dragi colegi, vă... nu sunt de acord cu dumneavoastră. Sigur că trebuie să ne concentrăm tematic, Trebuie să folosim mijloacele acolo unde trebuie, dar ce mă, mă temeam de un lucru care se aplică, iată, și aici. Comisia dă regiunilor și celorlalți le spune ce e concentrare tematică, adică nu ceea ce consideră regiunea că ar fi util, ci ce consideră comisia că ar vrea să vadă acolo. În dezbaterile despre regulamente am primit tocmai această cerere din partea regiunilor. Am lărgit catalogul de subiecte, dar Comisia nu pare să-și mai aducă aminte de acest lucru și pare să știe de dinainte ce e bun și util pentru regiuni. La fel și în ceea ce privește orașele sau unde există mai multe orașe care lucrează împreună, încearcă, încearcă să transpună proiecte cu susținere europeană și acolo se confruntă cu o serie întreagă de cereri, de multă birocrație, de detalii inutile. Se spune că s-ar combate corupția, dar de fapt proiectele sunt atât de detaliate că nici nu poate fi vorba de corupție. Eu cred că trebuie să fim foarte atenți să nu pierdem această varietate din Europa și cu mijloacele politicii uh, de coeziune. Noi încercăm să întărim uh, regiunile. Încercăm să le dăm posibilitatea să găsească singuri soluții, dar mă tem că acest lucru să nu cumva să se strice tocmai prin metode ca cele deschis, descrise. Dacă regiunile depun armele și nu mai participă activ, la programele structurale, după 2020 nici nu va mai trebui să discutăm acest subiect. Cred însă că nu aceasta, sau sper că nu aceasta e intenția. Sper că măsurile cu care se lucrează deocamdată la nivel local și regional să fie modificate. Mulțumesc. Thank you. And Mrs. Vana, only the floor. Doamna Vana, aveți cuvântul. Ich darf mich auch... Mulțumesc. Mulțumesc mult uh, colegilor pentru prezentări. Este un prim seminar de acest tip pe care îl ținem aici. E o formă foarte bună de a discuta un subiect în mod aprofundat. Tocmai în grupul meu acest studiu pe guvernanța teritorială a fost foarte bun. Foarte... Iată, avem acum o imagine de ansamblu, am două întrebări pe scurt. Prima se referă domnului Bömer și doamnei Zilman. Ați repetat că nu există o abordare valabilă pentru toți. Aș vrea să știu dacă totuși aveți exemple de bune practici, factori de succes unde ați putea spune, iată, ăsta ar fi un exemplu de bună guvernanță sau asta ar fi un exemplu de guvernanță cam mai proastă. Ce ne puteți spune în acest sens? Și cealaltă întrebare, vorbim de împuternicirea acestor actori, Și aici m-aș referi la cele spuse domnul Van der Leck. De multe ori aceste fonduri care sunt distribuite pe uh, interese politice, mă bucur că arată acest lucru, că vorbește cu noi de Europa 2020 și alte obiective. Aș dori să știu dacă aveți recomandări pentru îmbunătățiri, în special la nivel local și regional cu privire la împuternicire. Da, încerc o formulare mai vagă, spune vorbitorul. Lipsește expresia în germană. Da, know-how-ul necesar să existe cunoștințele necesare la nivel local ca lumea să știe ce oferă aceste fonduri structurale. Mulțumim, domnul Bogovic. Lepa za to poročilo in za današnjo eh, razpravo, ki mislim, da je zelo pomembna. Vă mulțumesc pentru că ne oferiți ocazia de a discuta, de a avea această discuție astăzi. Uh, De mai mult uh, de trei ani sunt primar. Înainte am fost, uh, după aceea am fost uh, deputat în Parlamentul Național și acum sunt deputat național, deputat european, iertați. Am experiență cu comunitățile locale și având în vedere experiența mea, am convingerea că dacă nivelul local este bine organizat, uh, se îndeplinește prima condiție pentru o bună funcționare la nivel național. Al patrulea și al cincilea slide uh, mi-au atras atenția. Este important să subliniem că dimensiunea colectivităților locale contează, dar uh, că nu există o legătură directă între dimensiunea regiunilor și colectivităților locale și dezvoltarea acestora, dezvoltarea acestor regiuni. Pe slide-ul 5 uh, este, apare o chestiune importantă și anume subsidiaritatea, ceea ce arată că țările cu un nivel, un nivel local bine dezvoltat sunt țările cel mai bine dezvoltate la nivel global. Este important să subliniem și relațiile funcționale. Dacă vorbim despre modul în care putem um, face legătura între regiuni și colectivitățile locale, dezbaterea devine interesantă. Putem găsi oricum uh, elemente comune destul de mult atunci când vorbim cu persoanele implicate. Dincolo de o organizare oficială a statului, trebuie să ne concentrăm și asupra modului organizării uh, muncii în cadrul instituțiilor, modului în care se realizează proiectele. În uh, domeniul politicii de coeziune vedem adesea că în cadrul unei regiuni statistice este dificil să punem la punct anumite proiecte. asupra acestui aspect trebuie să ne aplecăm, pentru că sunt importante și conținuturile. Dacă dorim să avem o politică de coeziune eficientă pentru viitor, această politică poate fi motorul acestei relații, pentru că oamenii pot crea legături între ei, lucrând prin, la proiecte concrete care să le aducă beneficii concrete și mulțumită acestor proiecte pot să-și dea seama ce înseamnă uh, concret uh, Uniunea Europeană. Miltenburg. Mulțumesc, doamnă președinte. Rămânem fără timp. Într-adevăr, uh, guvernanța teritorială nu este un obiectiv în sine. Și domnul Van Listenroy v-a adresat o întrebare similară. Cum puteți aduce o contribuție la strategia Europa 2020 concentrată pe creștere și pe crearea de locuri de muncă? Și încă ceva, nu văd aici nimic legat de strategiile de specializare, inteligență. Puteți să ne explicați câte ceva despre uh, dimensiunile corecte ale guvernanței teritoriale și despre capacitatea celor care guvernează acest teritoriu de a înființa o strategie cu adevărat inovatoare bazată pe specializare inteligentă. Mulțumesc! Mulțumesc foarte mult pentru întrebări și eu doream să adresez o întrebare similară pentru că astăzi continuăm uh, o dezbatere pe care am început-o mai de mult. Eu sunt uh, o mare susținătoare a dimensiunii teritoriale a politicii de coeziune, deoarece am convingerea că abordarea teritorială este cea care ne dă rezultatele cele mai relevante pentru cetățenii europeni. Pe de altă parte, avem uh, o altă, un alt punct de vedere al naționalizării uh, care, la care sunt supuse majoritatea programelor. Mulțumesc pentru întrebări. Ar vrea să știu dacă mai dorește cineva să ia cuvântul din sală. Nu? Atunci le voi da expertilor cuvântul pentru răspunsuri. Mulțumesc pentru aceste întrebări foarte bogate și foarte interesante. Voi începe prin a-i răspunde domnului Van Roy. Trebuie să fim foarte clari atunci când vorbim despre nivelul de proiect, ce am avut exemplul uh, Flandrei. Dacă vrem să derlăm un proiect, uh, vedem că acesta poate fi o sarcină destul de greoaie. Dar uh, iată că regulamentele devin din ce în ce mai stricte și ai nevoie de adevărate uh, un adevărat talent pentru a descurca un proiect. Uh, noi am, uh, am analizat însă cadrul general, nu uh, proiectele individuale. Dacă analizăm cum s-a schimbat cadrul politic, am încercat să vedem dacă aceste schimbări au dus la o mai amplă guvernanță teritorială, dacă au apropiat nivelurile local și regional, uh, dacă ne-au apropiat de cetățeni sau nu. De deci ce am avut această... De ce am avut uh, discuția între noi și am decis că ne place abordarea? Din uh, punctul de vedere al uh, guvernanței teritoriale, se pare că se reduce numărul actorilor implicați. Deci, în funcție de ce te interesează, poți susține o cauză sau alta. Acest uh, raport uh, se concentrează pe guvernanța teritorială, de aceea am aplicat această uh, logică, însă am avut dificultățile noastre și discuțiile noastre. În legătură cu Europa 2020, această strategie nu are o dimensiune foarte bine definită, foarte puternică în ceea ce privește guvernanța teritorială. Însă, în uh, implementarea, la implementarea strategiei 2020, multe uh, lucruri se vor face, de fapt, pe teren. Colega mea a vorbit despre uh, o viziune comună. Strategia Europa 2020 are în vedere tocmai această viziune comună. Nu am uh, toate răspunsurile, nu știu exact cum se pot rezolva toate problemele, dar uh, există mijloace de a implica mai mult pe actorii regionali și locali în elaborarea acestor documente pentru ca viziunea să fie într-adevăr comună și uh, ca de la elaborarea strategiilor să fie implicate la nivel regionale și locale, pentru că ele să fie implicate și în punerea în aplicare. Raportul nostru este făcut din punctul de vedere al guvernanței teritoriale, însă sunt uh, și alte aspecte care pot fi discutate din alte puncte de vedere și concluziile în acel caz sunt diferite. Uh, la nivel politic veți decide uh, care sunt prioritățile și care uh, aspect trebuie să aibă ponderea mai mare. Uh, mi s-a adresat o întrebare legată de West Midlands și despre autoritatea combinată care pot să se reunească în cadrul unei autorități mai mare. Dacă acest lucru susține sau nu guvernanța teritorială. Trebuie să recunosc că nu cunosc aproape deloc regina dumneavoastră deci nu uh, vă dau un răspuns uh, bătut în cuie, dar uh, colega de la, colegul de la OCDE a spus că e important să se aibă în vedere nevoia comunităților consiliilor de a lucra împreună. Dacă ele trebuie să comunice, atunci da, are sens să le combinați într-o autoritate. Dacă nu și luați în calcul doar geografia, atunci răspunsul poate fi altul. Trebuie avut în vedere obiectivele de dezvoltare și să vă gândiți care este formula administrativă care este, reprezintă soluția cea mai adecvată. legătura cu uh, cel mai bune practici și criteriile pentru succes. Nu-mi place foarte mult termenul de cele mai bune practici. Adesea, dacă vorbim în general despre guvernanță teritorială, după cum am spus, e important ca ea să fie bazată pe obiectivele de dezvoltare. Aceasta reprezintă o precondiție. E important să fie implicați, implicate părțile interesate, relevante. Trebuie ca ele să lucreze împreună la elaborarea unei strategii. Atunci se va produce o apropiere. Și vă pot da două exemple. Una din regiunea Stockholm Acolo multe probleme legate de dezvoltare țin de faptul că nivelul local are foarte multă autoritate. Dar, de fapt, pentru soluționarea anumitor uh, probleme trebuie rezolvate la nivel regional. Nivelul uh, regional în Suedia este extrem de slab. Uh, ne-am gândit cum putem să tragem un semnal de alarmă pentru ca municipalitățile să știe că așa este. Ne-am gândit să-i uh, invităm pe ceilalți la dialog, la o discuție. Există sectoare de activitate importante pentru regiune. S-au identificat șapte niveluri de guvernare, și am încercat să identificăm soluțiile și provocările fiecarei regiuni și i-am rugat pe cei pe invitați să joace un joc, să vadă cum uh, se interacționează, cum acțiunile de la un anumit nivel afectează un alt nivel sau altă regiune. Pas cu pas, toată lumea și-a dat seama că a învățat foarte multe și că există un uh, efect de domino de la nivelul uh, național la cel local și sublocal. Acțiunile unei părți afectează acțiunea celorlalte părți. După ce au jucat acest joc, autoritățile care se ocupă de uh, FEADER în regiunea Stockholm au adăugat o altă linie prioritară în programului. Deci au existat consecințe uh, Important este să se creeze o platformă în care să se poarte discuții libere, fără a apărea la acea luptă a puterii care apare la reuniunile oficiale. Mie mi s-a părut foarte interesant uh, exemplul Timișoarei din, din uh, România, unde nu există o tradiție foarte bună de guvernanță teritorială. Din uh, statele membre UE au venit mulți emigranți la uh, Timișoara și au avut multe probleme cu autoritățile publice. Eu spus că aceste autorități sunt inabordabile. Acolo, de-a de rândul, uh, un ONG a încercat să-i adune pe actorii interesați, încercând să găsească soluții pentru a simplifica viața acestor imigranți, pentru a ajuta să se integreze, să aibă acces la sistemul de învățământ și la locurile de muncă. Până la urmă, cei de la ONG au avut foarte mult succes, atât de mult încât nu doar în Timișoara uh, s-a întâmplat acest lucru, ci s-a și copiat acest sistem de structuri intermediare și în alte părți ale României. Și acum se discută modificarea legislației naționale în România pentru ca astfel de uh, lucruri să se poată întâmpla peste tot procesele foarte greoaie, de fapt, pot fi rezolvate dacă părțile interesate lucrează împreună. Diferența foarte mare dintre cele două um, variante um, arată că fiecare trebuie să rezolve problemele la nivel, ținând cont de specificitățile localului, pentru că lo, locale, pentru că situația din Suedia nu este neapărat aceeași ca în România. Multe persoane uh, doresc să reducă obstacolele. Și, cum se spune în România, dacă nu intri pe ușă, trebuie să intri pe geam, într-un fel sau altul, trebuie să, să găsească o soluție. Așa se întâmplă și în uh, Stockholm. Cel care a început cu acest proiect, cu jocul, a fost la început ridiculizat, nu a început să râdă, ha, ha, ne jucăm. Dar după aceea el a reușit să schimbe încet încet lucrurile. depends very much on the national context. I think that în orice caz, procesele de guvernanță nu se, re, nu se rezumă doar la uh, sectorul public și în sectorul nepublic se poate ajunge la multe realizări. În ceea ce privește specializarea inteligentă, aceasta a fost discutată în raportul de față, dar uh, la ora actuală există multe strategii de specializare inteligentă care sunt cam copiate de la un teritoriu la celălalt. Cele foarte bune sunt, uh, depind foarte mult de locul pentru care au fost proiectate. Trebuie văzute care sunt precondițiile inovării, în ce zonă uh, pot fi acestea implementate cât mai bine, unde există actorii potriviți și așa mai departe. Deci trebuie pornit de la ce ai și să clădești pe această bază decât să aplici un proiect uh, impus de sus în jos. Spre exemplu, în unele zone uh, s-a ajuns la cunoștințe în domeniul agricol atât de avansate încât uh, au devenit niște lideri la nivel mondial pentru aceste noi practici. O las pe Sabine să completeze ceea ce n-am spus eu. Ei, pot să încerc, dar cred că prezentarea deja a fost uh, foarte completă. O să încerc să mai completez pe aici și colo în ceea ce privește concentrarea tematică, spre exemplu. Acest subiect a fost deja discutat și am spus, da, concentrarea tematică nu e proastă neapărat. Dacă e vorba de concentrarea fondurilor pentru teritoriile care au nevoie de aceste finanțări, atunci lucrurile merg mai degrabă decât să impui o grămadă de hârțogăraie care să trebuiască să fie completată. Ați spus care este relația dintre rezultate și guvernanța federală. Ei bine, când urmărim principiul și regula subsidiarității, ne dăm seama că uh, Ideea este de a aduce mai aproape această politică de oameni și ca lucrurile să fie făcute acolo unde trebuie să fie făcute. Dar asta nu înseamnă neapărat că federalismul sau guvernanța locală sunt cele mai bune. Nu. Trebuie să fie împletite mai multe tipuri de politici. Și subsidiaritatea nu funcționează decât dacă există capacitățile de funcționare la nivelul respectiv. Deci nu întotdeauna e bine nivelul local dacă lipsesc capacitățile. E vorba și despre finanțare și despre organizare, despre o sumedenie de aspecte care trebuie să se regăsească. Care sunt factorii de succes? Uh, ai răspuns pe larg aceste întrebări și în prezentare de altfel ai uh, vorbit despre leadership și diferitele aspecte de mm, capacitate organizațională. În studiul realizat în privința guvernanței la, pe mai multe niveluri, am găsit mai multe elemente în sprijinul uh, Europa 2020 și acolo era o listă cu acești factori pe care, care recunosc că nu mi uh, revine în minte. O să trebuiască să mă pedepsești când ne întoarcem la birou. Diferitele niveluri au fiecare rolurile uh, sale. Și e nevoie de timp, de ani de zile Dar lucrurile nu pot fi forțate, trebuie să existe o reală voință. Și dacă un, un municipiu, spre exemplu, nu dorește întreprinderea acelei acțiuni, pur și simplu nu-i poate fi forțată mâna. Contribuția la Europa 2020 prin intermediul uh, coerenței teritoriale relevă faptul că, la urma urmei, există abordări bazate pe guvernanța teritorială. Toate aceste proiecte s-au um, concentrat pe abordarea teritorială sau locală și aveau uh, se bazau pe propriile lor nevei și, uh, se, și pe perspectiva de termen lung. Iar la urma urmei, rezultatul uh, de multe ori a fost diferit de cel care figura pe hârtie în faza de proiect. Spre exemplu, în ceea ce privește eficiența energetică. Foarte adesea, cei implicați nu erau uh, uh, conștienți de faptul că contribuie practic la Europa 2020. și la acest lucru s-a ajuns prin diferite canale uh, europene, regionale, locale și așa mai departe. Pentru ei prea puțin conta de fapt că urmează să contribuie la o vreo strategie europeană. Nu, contribuția la politica și la politicile regionale erau cele mai importante. Am să mă opresc aici ca să mai poată celălalt și ceilalți să se implice. Vă mulțumesc din suflet că v-ați oprit spune doamna președinte. Din păcate, nu vă mai rămân, domnule Schumann, decât vreo două minute ca să răspundeți. A revenit o întrebare de mai multe ori, și anume cum se leagă guvernanța locală de Europa 2020 sau, în general vorbind, de creșterea economică. Ei bine, cred că răspunsul e foarte clar, dar și la fel de important. În zonele metropolitane europene, Circa 50% din PIB-ul european se, este produs în aceste zone metropolitane. Iar în ceea ce privește guvernanța din acest, a acestor zone metropolitane, reiese clar că autoritățile coordonează activitatea diferitelor municipalități și se ajunge la un câștig enorm de, de eficiență față de acele zone metropolitane în care nu există astfel de uh, politici. Diferența de pondere e de circa 5-10% în ceea ce privește PIB-ul produs. Jumătate din PIB-ul european, precum spuneam, se produce în aceste zone și se ajunge deci la cifre uriașe. E vorba deci de o legătură directă între guvernanța locală și creșterea economică pe termen mediu și lung. În al doilea rând, permiteți-mi să spun câteva lucruri despre uh, nivelul potrivit de centralizare sau de descentralizare. Ei bine, atunci când uh, evaluăm tipurile de uh, cheltuieli la nivel uh, subnațional, ne vedem că în țările cu capacitate administrativă ridicată, aceste cheltuieli sunt mai mari. Țările care au puțin cheltuieli la nivel subnațional, de cele mai multe ori și capacitatea administrativă este mai scăzută. De multe ori nici situația economică a acestor țări nu e printre cele mai strălucite. Dar dacă se face o, un transfer de responsabilități către nivelul subnațional, lucrurile pot funcționa mai bine. Deci trebuie să vedem totul întâi la nivel subnațional și dacă se dorește sporirea descentralizării și dacă dorim ca guvernanța subnațional să, cap, să capete mai multe uh, mai multă pondere, este important să se pornească de la îmbunătățirea capacității administrative la nivelul guvernanței subnaționale. Nu se poate face pur și simplu un transfer de responsabilități uh, bugetare la nivel sub, subnațional fără a te ocupa înainte de capacitatea administrativă. Pur și simplu. Vă mulțumesc. Mulțumesc, domnule Van der Leck, aveți două minute la dispoziție. Trei observații suplimentare. În primul rând, din experiența noastră cu în privința reproiectării structurilor administrative și creării de administrații, ei bine, trebuie să vă spun că noi am ajuns la un moment dat la concluzia că lansarea acestei discuții pur și simplu nu ar fi fezabilă. Ne-am întrebat și cine face teritoriul până la urmă. Încă ne gândim că guvernul public face teritoriul, dar de fapt nu este adevărat, pentru că oamenii și uh, investitorii privați definez teritoriile și poate asta chiar este bine. Nu cred că ar trebui să încercăm de fiecare dată să controlăm complexitatea teritorială prin structurile guvernamentale. Nu sunt într totul de acord cu colegul de la OCDE. Eu nu cred că există o funcționalitate la nivelul regiunii. Nu există diferite tipuri de funcționalități care se Uh, suprapun și nu trebuie încercat uh, să se controleze. Nu, trebuie să se creeze o rețea. Asta am făcut și noi în Flandra. Apoi aș dori să spun câteva despre ideea capacității administrative. Din propria mea experiență vă pot spune că această precondiție este una extrem de importantă. Am văzut restructurări masive în uh, departamentul în care lucrez de 10-15 ani și am putut vedea crearea unei culturi în care funcționarii uh, pot să dezvolte idei, să-și asume răspunderi și să ducă la bun sfârșit astfel de proiecte, uh, este câștigătoare. Da, cred că o astfel de implicare este absolut necesară și încă o dată este vorba despre implicarea oamenilor și oferirea acestora de posibilități de a se implica. Încă o dată, e vorba despre cultura diferitelor administrații și diferitelor organizații administrative, iar aceasta e departe de a fi un uh, subiect care să, se, să decurgă lin. În fine, S-a vorbit despre importanța conținutului. Cred întru totul că dezvoltarea teritorială și politicile de coeziune de teritorială trebuie să vizeze înainte de toate conținutul. Și uh, un lucru care diferențiază aceste două elemente este Mm, faptul că de fiecare dată este vorba despre un set de obiecte, de obiective ale societății. Trebuie găsită valoarea adăugată prin uh, acordarea tuturor acestor obiective. Da, creșterea economică și locurile de muncă ar trebui să fie uh, motorul uh, uh, principal, dar noi la nivel uh, Uh, local și regional, trebuie să ne legăm în permanență și de alte zone, precum ar fi politicile energetice, um, combaterea schimbărilor de mediu și așa mai departe. Nu se rezumă totul la creștere economică și locuri de muncă. Politicile de dezvoltare teritorială uh, adună la oaltă foarte multe aspecte nu este vorba despre o, un proiect până la urmă în dezvoltarea teritorială, ci este vorba despre gestionarea unei pleiade de proiecte. Și noi pe asta pariem până la urmă și nu pe dezvoltarea unui proiect sau pe investiția însăși, nu, ci pe ofertul, efortul de a aduce to- toți oamenii implicați la oaltă, pentru că practic îi faci să-și regândească proiectele și ideile lor individuale. Și asta este, de fapt, uh, pasul uh, următor către investitorii privați. pentru a se ajunge la o valoare adăugată pentru societate. You, thank you very much. Vă mulțumesc foarte mult. Aș dori să știu dacă reprezentanții Comisiei Europene ar dori să adauge ceva. Da? Da. Vă rog, aveți cuvântul. I'll try to be very, very short, uh, looking at the time. Uh, mulțumesc. Mulțumesc pentru că ne-ați uh, invitat și confirm și eu foarte bună cooperare cu Comisia Regii. Mulțumim pentru organizarea acestui eveniment de astăzi. Am uh, văzut prezentări foarte interesante și o dezbatere pe ansamblu minunată. Ce aș mai adăuga? Această nouă program, uh, programare, în prima prezentare s-a spus că finanțarea pentru dezvoltare durabilă s-ar putea să aibă și o componentă mai puternică aspect regional, dar aș dori să clarific un pic lucrurile. CRD și IT sunt instrumente pentru implementare, precând dezvoltarea durabilă e o obligație. ITI e utilizată în jumătate din cazuri când statele membre stabilesc bani, fonduri pentru dezvoltare durabilă. Deci aproximativ 4% sunt folosiți prin ITI. Așadar, avem o un eșalon destul de bun pe care îl putem evalua în următorii ani. Aceasta ar fi clarificarea. Cât privește cifrele, negocierile nu s-au încheiat încă, dar valorile nu se vor schimba prea mult. Alocarea totală pentru statele membre pentru dezvoltare durabilă a depășit cei 5% la care ne obligă regulamentul pare să fie de între 7,5 și 8% în momentul de față, ceea ce mi se pare foarte bine. Cât privește CRD și ITI, să nu uităm că sunt instrumente parlamentare, nu au fost impuse nimănui. Sunt state membre care folosesc aceste investiții teritoriale integrate și în alte sfere. Și am văzut că ambele au o foarte bună bază pentru sinergiile care există în domeniu. Evaluarea s-ar putea face peste 2-3 ani, odată ce condițiile vor fi în funcțiune. Mulțumesc pentru că mi-ați dat cuvântul. Doamna președinte, mulțumesc! putem încheia aceste discuții aici. Iată prima parte a discuțiilor noastre și continuăm cu punctul următor, bugetul Uniunii pentru anul financiar 2016, pentru toate secțiunile. Raportoarea noastră, doamna Spirachi, este prezentă. Știți că Comisia a adoptat declarația de estimări pentru 2016 pe 27 mai și varianta consolidată de buget pentru 20 pe, adoptată pe 24 iunie. Și a propus la titlul 1B o sumă de aproximativ 51 de miliarde și creditele de plată de aproximativ 49 de miliarde. Um, comisia Regii adoptă în fiecare an un aviz de rezoluție care va însoți poziția Parlamentului cu privire la propunerea de buget. Comisia Buget e comisia care conduce acest uh, proces și astăzi doamna Spirac, raportorul nostru, își prezintă avizul, proiectul de aviz. Propun ca termen pentru amendamente luni 27 iulie la ora 5 după amiază și atunci dacă avem uh, amendamente le vom putea supune la vot în întâlnirea de pe 17 septembrie. Comisia Buget va vota în sesiunea din 12-13 octombrie. Avizul nostru va fi, desigur, de pus la dispoziția Comisiei Buget. Propun să discutăm cam o oră pe acest subiect. Doamna Spirachi, aveți cuvântul, avem și raportorii din umbră aici și reprezentantul Comisiei. Putem începe. Doamna Spirache, aveți cuvântul. Mulțumesc, dragi colegi. Am lucrat pe acest text, ținând cont de propunerea de buget pe 2016 și efectele sale asupra dezvoltării regionale. Deși poziția Consiliului a fost adoptată abia de curând, sunt câteva probleme în ceea ce privește dezvoltarea regională. Acestea merită analizate în detaliu. În primul rând, problema plăților neefectuate încă și dacă există suficiente măsuri care ne asigură că acest lucru nu se va întâmpla și pe viitor. Am constatat că există o scădere a sumelor propuse față de 2015, ceea ce e logic doar dacă suma alocată e suficientă pentru a trata aceste Uh, valoare într-un mod comprensiv. E important de văzut că aceste credite se referă la perioada 2007-2014, nu la 2015-2020, ceea ce ne arată diferențele dintre perioade și mai sublinează că 2015-2020 e o amânare și ne atrage atenția asupra acestor restanțe de plăți. Nu în ultimul rând, aș dori să vă atrag atenția asupra acțiunilor din documentul propus de comisie și care, după părerea mea, arată un potențial de îmbunătățire a capacităților și mă gândesc și la supravegherea acestui ciclu. Doamnă președinte, dragi colegi, dată fiind buna cooperare, aștept cu mare interes contribuția dumneavoastră. Mulțumesc. Doamnă președinte, mulțumim foarte mult. Domnul Von, el este raportor din umbră. Mulțumesc. Mulțumesc, doamne raportor. Propunerile ei sunt foarte scurte, dar foarte importante și foarte relevante. Mă bucur că a subliniat scăderea de plăți de 4% pentru titlul 1B. Sigur că și comisia și-a fi făcut propria evaluare și analiză, dar mă întreb dacă o scădere de 4% la 1B înseamnă că mai există suficiente fonduri pentru a pentru uh, necesar. Asta vom monitoriza în cursul anului viitor. Și așa cum spunea doamna raportor, întârzierile de plăți le-am discutat cu multe alte ocazii. Am avut anul trecut întârzieri de 20 de miliarde. Comisia zice că la sfârșitul acestui an vor mai fi doar 2 miliarde și dori să știu cum au ajuns la această reducere. Și mai repet un lucru pe care l-am mai spus – ar fi util, cred, să vedem exemple de probleme cauzate cu aceste întârzieri. Comisia ne-a arătat niște lucruri, dar uh, au fost exemple cu companii care își nu, își primesc fondurile necesare sau le primesc târziu și ar trebui să studiem și acest aspect. Câteva alte lucruri Am avut discuții oricum foarte bune. Pe de o parte, problema finanțării. Și noul fond FC, știu că trebuie să vină complementar, dar trebuie să ne asigurăm de această complementaritate și ne asigurăm că e folosit în mod corespunzător. În afară de aceste observații, o susțin într totul pe doamna raportor. Mai sunt și alți colegi care doresc să ia cuvântul. Domnul Sclerc. Mulțumesc. Uniunea Europeană încearcă să obțină creștere și creare de locuri de muncă, dată fiind situația din Grecia. Sunt de acord cu doamna raportor, avem nevoie de creștere, trebuie să creăm locuri de muncă, trebuie să avem grijă cu fondurile publice, și trebuie să ne uh, așteptăm sau să muncim pentru niște rezultate cât mai bune. Pentru a atinge toate aceste obiective, trebuie să ne asigurăm că banii sunt plătiți la timp. Din păcate, aceste întârzieri uh, pot periclita succesul unor proiecte. Mai ales că aceste autorități locale sunt vulnerabile și dacă uh, nu-și vor primi plățile, nu vor duce la bun sfârșit proiectele. De aceea trebuie să acordăm mai multă atenție soluționării acestor probleme. Mulțumesc, domnul Cici. Mulțumesc, domnule președinte. Domnul Șcârleț și-a explicat foarte bine poziția. În uh, S-a exprimat asta în frumoasa sa limbă croată. A spus ce vreau eu să spun, de aceea voi fi foarte succint și voi susține ce spunea doamna Spirachi. O scurtă observație pentru doamna Spirachi și domnul Von. Aș dori să văd dacă puteți face următorul lucru. Eu cred că se poate. Eu am discutat asta cu președintele Comisiei Buget. E vreo cale pentru a include un punct legat de strategia zonei adriatice. Vom vota asupra acestui punct în uh, septembrie și cred că ar fi foarte bine să avem la dispoziția noastră niște fonduri, așa cum au și alte strategii. Poate ați putea include asta în raport, doamnă Spirachi. Dacă nu, poate ne-am putea gândi măcar la cum am putea obține niște fonduri, pentru că vom avea nevoie de fonduri. Mulțumesc, doamna de Marto. Mulțumesc. Mulțumesc doamnei Spirachi pentru munca depusă și sunt de acord cu ea, cu îngrijorările legate de acei 4%. Sunt aproape 50 de miliarde, mai puțin. Ne întrebăm și noi dacă rămân suficienți bani pentru a ataca nevoile curente și ce se va întâmpla cu acele întârzieri de 20 de miliarde. privește planificarea pentru perioada până în 2020, trebuie să ne asigurăm că se învață din greșelile trecutului. Poate că nu ar trebui să reducem fondurile de la titlul 1B. Ar trebui să ne uităm și la factorii de performanță de la indici și să măsurăm elemente similare. Spun asta pentru că, după cum știți, în ceea ce privește noua politică de coeziune, trebuie să încercăm să atingem obiectivele pe care le-am propus și nu doar să cheltuim bani pur și simplu de dragul de a cheltui. Am încercat să tot facem asta, dar trebuie să ne asigurăm că fondurile nu sunt cheltuite pur și simplu. Avem nevoie de rezultate și rezultate tangibile. În aceste previziuni trebuie să folosim, să înțelegem unde s-a greșit în trecut. Problema nu reprezintă fondurile, ci modul în care sunt cheltuite. Și mă opresc aici și dori să mai spun că m-ar interesa ce se spune despre capacitatea administrativă. Corespunde aceasta și ce previziuni se pot face în această dezbatere noastră? Mulțumim, domnul Etheridge. În acest an, de când m-am alăturat acestei comisii, am devenit actor în filmul meu preferat, uh, Groundhog Day. Multe planuri, multe idei care afectează toate aspectele vieții, dar nu existau fonduri sau nu existau fonduri suficiente. Erau miliarde iar pentru astfel de scheme nu vor fi niciodată suficienți. Și pare să fie un subiect continuu, cum că nu există fonduri suficiente. Ce aș dori să spun? Bine, eu am o poziție minoritară aici. Cred că se tot spune că banii care trec pe aici ar trebui să meargă la proiecte specifice. Eu mă gândesc la aceste sume mari, mi se pare irresponsabil când știți din conversațiile pe care le avem că există pericolul că acele companii partenere nu vor fi plătite la timp și schemele acestea, oricât de ambițioase ar fi, vor avea efectul opus. Până la urmă veți uh, trimite companiile în faliment, pentru că vor trebui să plătească ele și își vor primi banii cu întârziere. De aceea aș dori să vă rog să fim atenți și să nu ne lăsăm luați de curent. Dorim să facem toate aceste lucruri minunate, dar să nu uităm realitățile. Sunt că acești bani se mai și termină. Mulțumesc, domnul Hartman. Mulțumesc. Aș dori să-i mulțumesc colegii Spiriachi. Un aviz foarte bun, într-adevăr. important să arătăm că suntem uh, dezamăgiți de faptul că sumele au scăzut cu acei 4%. Cu toate acestea, cred că ar trebui să auzim și declarațiile comisiei. Să ne spună cum să reușim să ajutăm pe cei care folosesc aceste fonduri, care au nevoie de ele și ce facem cu plățile neefectuate încă, întârziate. Mulțumim. Doresc să vă aduc aminte. Da, vă dau cuvântul imediat. Doar ca reacție după aceste intervenții, vom avea o întâlnire specială a grupului nostru de lucru în Comisia Regii grup de lucru care se concentra tocmai pe problema întârzierilor de plată și am primit informații detaliate din partea angajaților comisiei, în care, informații în care ne arată cum au de gând să trateze această problemă. Mulțumesc, domnule Spirachi, pentru că ea a luat parte la cele discuții sunt gat, suntem gata să oferim aceste informații membrilor Comisiei Regii și sunt sigură că vom reveni asupra acestui subiect și cu alte ocazii. Vom uh, mai avea această discuție, voi, vom repeta aceste întâlniri cu alți membri, cu participare mai mare, ca să ne asigurăm că aceste <laughs> informații vor fi la dispoziția tuturor fusese pregătită pentru Comisia Regii de către serviciile Comisiei. Era singura observație și acum îi dau cuvântul domnului Brua. Mulțumesc, domnule președinte. Rubrica 1B, creșterea inteligentă și uh, inclusivă, Um, arată 1,6% creștere față de 2015. Uh, o problemă este că tematica legată de creștere inteligentă trece de la 15, 51 uh, de miliarde la 49 miliarde. Deci o scădere de 4%, diminuare care va face să um, ducă la arierate încă și mai mari. Această situație este și mai alarmantă uh, întrucât uh, creează probleme autorităților care gestionează programele, auto, programele auto, operaționale, pentru că se va întârzia cu plata. În această chestiune, Uniunea Europeană se tot pierde credibilitate și uh, afectează foarte mult proiectele regionale care sunt esențiale pentru populația noastră. Cum credeți că vor putea regiunile să compenseze aceste întârzieri la plată care inevitabil se vor agrava? Impactul va fi și asupra altor elemente bugetare uh, Toată lumea spune că trebuie să susținem IMM-urile, că trebuie să susținem crearea de locuri de muncă, însă, din nefericire, aici nimeni nu se îngrijorează cu privire la efectele asupra IMM-urilor ale acestor reduceri bugetare. Cel mai, lucru cel mai greu de crezut este că toate proiectele de buget general uh, ale Uniunii Europene, ale Uniunii Europene prevăd scăderi pentru bugetul 2016, în loc să vedem uh, creșteri uh, în domenii importante. În schimb, uh, se crește cu 17% bugetul pentru securitate și, de asemenea, pentru politica externă a Uniunii Europene, care crește de la 28% anul acesta crește cu 20% anul acesta. De asemenea, cresc și cheltuielile administrative. Ehm, iată ce vreau să vă împărtășesc la această comisie. Vă mulțumesc! Mulțumesc! Domnul Fan Nislas are cuvântul acum. Mulțumesc, domnul președinte! Mă voi referi la ultimele comentarii. Uh, trebuie să vă spun că sunt îngrijorat, dacă nu chiar alarmat, să văd aceste cifre. Primul și al doilea punct, în special, mă îngrijorează pentru că nu avem consecvență. Dacă furnizăm fonduri mai puține, cum vrem să rezolvăm problemele? Cum o să se întâmple? Va fi intervenția celui de sus, ori să cadă bani din cer? Cum vom rezolva problemele? Nu cred că trebuie să ne bazăm pe astfel de uh, speranțe. Dacă analizăm planul de acțiune al Comisiei, el este bogat în acțiuni planificate, dar unde sunt fondurile pentru aceste acțiuni? Cum vor pune în aplicare toate aceste activități în 2015? În 2015 nu s-a îmbunătățit nimic. La sfârșitul anului acestuia vom avea o întârziere la plată de vreo 20 de miliarde. Deci ce se va întâmpla? Lucrurile nu vor face decât să se înrăutățească de acum încolo. Nu facem decât să trecem mai departe această datorie de la unul la altul, să o raport, reportăm. În primul rând, pentru aceste programe nu se alocă uh, resurse suficiente. Va trebui la un moment dat să elaborăm un aviz, să spunem ce părere avem despre cum, ce se întâmplă cu planul de acțiune și cu punerea lui în aplicare. Însă nu putem aștepta până la sfârșitul anului 2015. După 2015 va intra în vigoare un program operațional. Deja ni s-a spus uh, Ca așa va fi, ce se va întâmpla dacă statele membre nu au cu ce să umple lacunele? Ce se întâmplă cu cei care trebuie să implementeze pe teren uh, programele? Pentru că, mm, până la urmă, dacă fondurile nu se concretizează, ce se va întâmpla? Dar trebuie să o admir pe doamna Spirachi pentru liniștea și serenitatea dumneai. Am întrebat-o dacă a dormit bine noaptea trecută și mi-a răspuns că nu. Dar cred că vă descurcați uh, excelent, impresionant, uh, în special având în vedere ce se întâmplă în țara dumneavoastră acum. Mulțumesc! Mulțumesc! Mai dorește să ia cuvântul cineva? Voi da cuvântul reprezentanților Comisiei Europene. Domnul Tobias Vicche, de la DG Regio. Mulțumesc foarte mult, onorați deputați. Dorem să subliniez două chestiuni. Așa cum ați menționat deja, am avut uh, un grup de lucru uh, ce s-a ocupat de problema întârzierilor la plată și a proiectului de buget 2016. trebuie să răspundă problemei întârzierilor rapide pentru perioada 2007-2013. Credem că se va rezolva problema acestor arierate în 2016, bineînțeles cu uh, condiția să nu se mai facă alte reduceri bugetare și de asemenea cu condiția ca pentru perioada 2014-2020 statele membre să vireze uh, creditele agreate, pentru că pe perioada 2015, 16, 17 programele sunt în etapă de preînchidere și arieratele trebuie să fie plătite. Credem că proiectul de buget uh, asigură creditele necesare pentru a absorbi uh, plățile restante până la sfârșitul anului în curs sau anului viitor. În al doilea rând, în ceea ce privește întârzierile la plată, la momentul de față pot să vă spun că în 60 de zile li se plătesc solicitările sau membre, de GRGO plătește și ca urmare a negocierilor privind previziunile pentru 2014-2020, după cum știți, uh, vom face tot posibil pentru a evita situațiile similare pe viitor, dar există acest sistem de finanțare inițială și de prefinanțare care asigură programe pe perioada 2014, asigură programelor pe, din 2014-2020 un flux uh, de constant de fonduri. urmărim și noi de aproape negocierile acestui proiect uh, de buget, ca și dumneavoastră. Mulțumesc foarte mult. Doamna Spirachi, doriți să interveniți? Domnul președinte, v-am spus deja că aștept uh, amendamentele din partea colegilor și voi ține cont de tot ce s-a vorbit uh, astăzi aici. Mulțumesc foarte mult! Vă mulțumesc tuturor pentru participarea la discuție. Vă amintesc că 27 iulie la 17.30 este termenul limită pentru depunerea amendamentelor pentru proiectul uh, de aviz privind bugetul. Vom vota pe 17 septembrie avizul în forma finală. Acum uh, mergem mai departe cu ordinea de zi. Urmează reuniunea coordonatorilor. Restul colegilor care nu sunt uh, coordonatori ne vom revedea mâine dimineață la ora 9.